încheiat uh, dezbaterea. Procesul verbal al acestei uh, ședințe va fi prezentat Parlamentului uh, la, urmă, la începutul următoarei ședințe pe, înspre aprobare și, dacă nu există obiecții,